luăm pe cuvânt. probabil că este vorba de o confuzie. Ok. It means uh, we can... În regulă, înseamnă că uh, am terminat uh, intervențiile de un minut și acum următorul punct pe ordinea de zi este un raport al domnului Svensson, dezvoltarea prin intermediul progresului. Domnul Svensson, aveți cuvântul. Comerțul internațional joacă un rol important în dezvoltarea țărilor. Cred că toată lumea poate fi de acord cu asta și mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Și știm că avantajele globalizării pot uh, fi aduse și țărilor în curs de dezvoltare și trebuie să se manifeste și în cazul țărilor în curs de dezvoltare. Asta e misiunea noastră și responsabilitatea noastră să ne asigurăm că asta se întâmplă. Există avantaje, dar există și uh, uh riscuri, evident, și prin urmare este foarte important să avem un comerț internațional mai integrat și trebuie să vedem uh, că asta se întâmplă. Uh, comerțul uh, trebuie să aibă drept scop dezvoltarea, pentru că uneori ajutorul și comerțul sunt în contradicție și uneori se spune că ar trebui să avem comerț și nu ajutor, dar asta este o atitudine greșită. Trebuie să faci atât uh, comerț cât și uh, transfer prin intermediul ajutoarelor pentru dezvoltare. Lucrurile trebuie să meargă mână în mână. Așadar, ambele uh, lucruri trebuie să fie definite și trebuie să ne asigurăm că îmbunătățim capacitatea de a face comerț în țările mai sărace. Acum, domnule președinte, Cred că putem fi cu toții de acord că a, acest subiect are mare legătură cu viitorul nostru, al tuturor, și ar trebui să lăsăm retorica la o parte, dar pe de altă parte trebuie să-l privim din toate unghiurile. De asemenea, cred că relațiile comerciale cu țările în curs de dezvoltare cer o atitudine diferită din partea noastră a Uniunii Europene. Apoi avem parteneri egali. Și trebuie să ne asigurăm că țările în curs de dezvoltare nu rămân dependente de exporturile de materii prime și de resurse naturale. Trebuie să acceptăm că ele pot concura alături de noi pe un picior de egalitate și este un lucru pe care nu-l acceptăm neapărat întotdeauna aici în Parlament. Sigur că vrem să ne protejăm uh, propria industrie, și trebuie să vă spun cât de important este să fim solidari în munca noastră practică și în activitățile noastre de zi cu zi. Și de asemenea, în cadrul relațiilor comerciale putem să promovăm și uh, drepturile omului. Trebuie să ne asigurăm că se respectă drepturile uh, copiilor, trebuie să ne asigurăm că uh, comerțul e uh, benefic pentru toată populația uh, din țara respectivă și nu doar pentru oameni din zone urbane, să zicem. Trebuie să aducă beneficii și celor din zone rurale, femeilor, copiilor, grupuri, categorii care au nevoie de ajutor. Acum, pe scurt, aș vrea să menționez nevoia de coerența politicii uh, de ajutor și politicii comerciale. Noi ne-am angajat ca toate politicile noastre, politica agricolă, politica de pescuit, toate acestea să contribuie la dezvoltare la nivel mondial. Haideți să nu uităm acest lucru în activitatea noastră practică, în activitatea noastră politică curentă. Și

doresc să îl felicit pe raportor însă a vrea să subliniez unele excese ale acestui raport i să mi exprim sperana că aceste referiri vor fi eliminate mâine cu ocazia votului. astfel rezoluia vorbete despre efectele negative ale politicii agricole comune asupra comerului i dezvoltării i

Mulțumesc și acum domnul Ferreira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această discuție privind comerțul și promovarea comerțului și dezvoltarea care ar trebui să fie urmarea, uh, urmarea comerțului deci toate acestea nu pot decât să aibă efecte nocive. Comerțul mondial duce la mai multe probleme la nivelul statelor în curs de dezvoltare, duce la o la o exploatare masivă a resurselor naturale și materiilor prime existente în aceste, în aceste state în curs de dezvoltare. Prin urmare, o, un comerț reglementat ar putea duce într-adevăr la evoluții pozitive uh, în uh, direcția dezvoltării. Din păcate, în momentul de față, relația Sud-Sud nu funcționează prea bine, iar toate acordurile încheiate de Uniunea Europe- Europeană cu statele din Sud se bazează pe protecția pe protecționism, de fapt, și toate acestea nu ajută la nimic. Doamna Morvai, acum. Uh, Mulțumesc foarte mult în contextul comerțului internațional cu țările în curs de dezvoltare. Vreau să întreb care este părerea oficială a Comisiei și care este părerea raportorului privind uh, principiul suveranității alimentare care este un drept uh, uman colectiv care, pe cale de a se dezvolta și care sunt relațiile cu raportorul special al Națiunilor Unite privind chestiunile alimentare și suveranitatea alimentară. Ideea este ca fiecare țară sau fiecare comunitate să aibă dreptul să producă să-și producă alimentele, iar consumatorul local are dreptul corespunzător să aibă acces uh, la alimentele proaspete uh, și sănătoase produse la nivel local. Noi ținem cont de acest uh, principiu al suveranității alimentare sau nu? Mulțumesc, domnul Micolașic, care acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că comerțul internațional este unul dintre cele mai eficiente modalități de a rezolva problema sărăciei și de a uh, duce la refacere economică în țări care se confruntă cu nivel, cu nivel de sărăcie foarte ridicat. Uniunea Europeană nu a, dacă Uniunea Europeană nu ar ajuta părțile cele mai sărace ale lumii, asta ar însemna o încălcare a principiilor fundamentale pe care este construită Uniunea. Și comerțul este o modalitate prin care putem ajuta pe cei mai puțin norocoși. Însă, utilizarea comerțului presupune niște probleme și raportul menționează două dintre ele, mai întâi corupția și apoi uh, comportamentul uh, firmelor multinaționale în afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu poate să-și permită să susțină regimuri corupte, iar selecția partenerilor de afaceri este o modalitate eficientă de a lupta cu corupția peste hotare. O altă problemă este responsabilitatea multinaționalelor care se comportă diferit în Uniunea Europeană față de în afara Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc următorul, ultimul vorbitor, domnul Kelly. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm prea bine că comerțul este esențial pentru bunăstarea întregii umanități și, bineînțeles, în Parlamentul European auzim din ce în ce mai des menționat această noțiune a comerțului. Asta cu atât mai mult cu cât, iată, există o mulțime de acorduri comerciale pe care încercăm să le încheiem și mai avem și problema blocării, blocajului existent acum la OMT. OMC, îmi cer scuze. Uh, Uh, în ceea ce privește acordurile comerciale, încercăm într-adevăr să echilibrăm cât de cât uh, criteriile stabilite, încercăm să combatem corupția, bineînțeles, încercăm să responsabilizăm companiile noastre, însă, iată, la finele zilei există în continuare, în ciuda tuturor eforturilor noastre, probleme și cred că acordurile comerciale tocmai de aceea ar trebui să conțină clauze de revizuire. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum, în încheiere, îi dăm cuvântul doamnei comisar Crăs. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În numele comisiei vreau să mulțumesc comisiei DV și raportorului, domnul Svensson, pentru acest raport. Colegul meu, domnul uh, comisar Hecht, își cere scuze că nu poate să fie aici, îi pare rău că nu poate să discute această chestiune cu dumneavoastră, dar este angajat uh, să-și respecte pro promisiunile făcute în cadrul mandatului în ceea ce privește politica comercială. Mai ales uh, în ce privește uh, instrumentul de facilitare multilaterală a comerțului și inițiativa Uniunii Europeană privind sursele minerale care trebuie tratate cu responsabilitate. Aș dori să subliniez câteva chestiuni uh, aduse în discuție în raport, cu care putem fi de acord. În primul rând, contribuția pozitivă a comerțului și investițiilor la creștere și dezvoltare. Comunicarea noastră spune că nicio țară nu a atins uh, creștere durabilă pe termen lung fără o politică comercială corectă și, pentru, și fără asistența guvernului. Este un uh, exemplu clar de politică coerentă pentru dezvoltare, iar uh, lucrul acesta este foarte important. În al doilea rând, politica comercială implică foarte multe părți participante Acordurile comerciale ale Uniunii Europeană creează un cadru legal pe termen lung care permite firmelor de ambele părți să colaboreze într-o manieră durabilă. Aceste acorduri sunt instrumente foarte puternice care dau naștere multor speranțe și un efect și asemenea, dau de asemenea un efect pozitiv. Un acord comercial însă nu poate rezolva toate problemele pentru că sunt importante și relațiile externe. Creează însă instituții care monitorizează punerea în aplicare și care recalibrează cadrul acolo unde este necesar. Fiecare parte interesată uh, are un rol de jucat. Vama, firmele, guvernul, consumatorii și cetățenii interesați. Doamna Murvai, uh, aceasta a, s-a pus, a pus întrebarea referitoare la solidaritatea alimentară. Va fi discutată la uh, întâlnirea ministerială de la Bali a Organizației Mondiale a Comerțului și Comisia participă la acele negocieri. Considerăm că Comisia Uh, s-a descurcat mult mai bine decât se spune în raport. În primul rând, politica comercială a Uniunii are scopuri de dezvoltare foarte clar. Uh, este foarte clar că oferta noastră comercială este pe măsura cerințelor și specificului fiecărei țări. De exemplu, uh, Acordul cu America Centrală nu este la fel cu acordurile cu alte țări. În mandatul acesta, Comisia a revizuit uh, sistemul de preferințe geografice și uh, ne-am gândit de foarte multe ori cum am făcut, cum am acordat uh, tarife preferențiale unilaterale și am văzut care sunt țările care au nevoie de cea mai multă atenție din partea noastră. În al doilea rând, același lucru este valabil și pentru parteneriatele economice care sunt flexibile și care îi tratează pe partenerii ACP ca pe niște economii care au tot ce le trebuie ca să reușească. Am făcut multe progrese în negocierile regionale în acest mandat și avem în continuare ambiția de a încheia uh, aceste negocieri uh, înainte să se termine perioada noastră de comisari în funcție. Ne ocupăm și eu sunt cea care răspunde economia digitală și vreau să spun că Africa are tehnologie de comunicare mobilă ceea ce aduce beneficii foarte multe, tangibile, tuturor persoanelor din toate straturile sociale. Aceasta este Africa la care ne gândim noi. Și, în al treilea rând, drepturile omului, unde vreau să vă reamintesc că poliție, politica Uniunii Europene respectă în totalitate principiile și obiectivele uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și acum vreau să vă spun că această dezbatere s-a încheiat, se va vota mâine la ora 12.